de rezoluție. Dezbaterea acum s-a închis și votul va avea loc la sfârșitul dezbaterii. Trecem acum la dezbaterea cazurilor de încălcare a drepturilor omului din Myanmar și dau acum cuvântul colegei de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Birmania se înrăutățește în continuare. Trebuie să ne aducem aminte faptele guvernului birman împotriva populației sale, faptul că doamna San Suu Kyi, laureata premiului Saharov, este um, în arest în continuu și nu poate participa la viitoarele alegeri. Birmania ar, trebui, ar fi trebuit să se um, angajeze pe calea unei tranzacții uh, democratice care să ducă la alegeri. Dar dacă aceste alegeri se, au loc conform unei constituții realizate de armată, nu vor face decât uh, să dea legitimitate um, acestui regim militar și să dea uh, militarilor 25% din uh, locurile din Parlament. Cerem Rusiei și Chinei să facă eforturi și presiuni asupra guvernului din Birmania pentru a pune capăt încălcărilor drepturilor omului în această țară pe de o parte și pentru a face tranziția democratică pe de altă parte pentru ca aceasta să nu se transforme într-o adevărată farsă politică. Colegina. Mulțumim. Are acum cuvântul domnul Kasmarek. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Anunțarea alegerilor, primele alegeri după 20 de ani în această țară, ne dau speranțe. Sperăm că tranziția va fi una spre democrație. Dar uh, problema este că noi nu uh, credem că alegerile din această țară vor fi uh, corecte, democratice și nu vor reuși să aducă schimbări reale. Uh, noi am încercat să acționăm um, de multă vreme în ceea ce privește încălcările drepturilor omului din această țară um, și nu reușim să facem nimic. Poate că numai o acțiune comună ar putea să aibă rezultate și anume o acțiune comună, dar întreprinsă de cine? De statele învecinate care au schimburi comerciale, financiare cu regimul, Rusia și China, uh, Statele Unite, uh, ONU și noi, în acest grup de parteneri, putem să uh, aducem niște schimbări. Mulțumesc. Urmează acum doamna Vergia, două minute. La Birmania, Birmania este dominată de o juntă militară din 1962, unul dintre regimurile cele mai represive din lume. Ultimii deputați aleși democratic au fost aleși astfel uh, în 90. Cu toții au fost arestați sau forțați să-și dea demisia. Sunt peste 2000 de prizonieri politici, dintre care 200, peste 230 de călugări budiști care au participat la manifestațiile pacifice din septembrie 2008 care sunt încă în închisoare zeci de mii, sute de mii, poate de, de emigranți birmani trăiesc în Thailanda, Bangladesh, Malaezia, în condiții mai mult decât precare deseori. Zeci de mii de persoane au fost deplasate împotriva voinței lor. Într-o astfel de situație, ziariștii sunt foarte amenințați. Cel puțin 14 dintre ei se află astăzi în închisoare. Aș dori să evoc astăzi soarta lui Alawin, un tânăr uh, ziarist de uh, 25 de ani, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru importul ilegal uh, al unei uh, um, motociclete. Junta ales a anunțat noi alegeri. După cum a spus și doamna Kaiser, consider că singurul obiectiv al acestei alegeri este să dea legitimitate guvernului uh, din Birmania. Nu putem să fim decât sceptici în ceea ce privește rezultatul acestor alegeri și astăzi uh, condamnăm încă o dată încălcările drepturilor omului, invităm guvernul birman la dialog și îl invităm să punem capăt recrutării copiilor în armată. Rugăm guvernele Chinei, Indiei și Rusiei să facă uz de influența lor. Dar, doamnă comisar, vă rog pe dumneavoastră să fiți purtătorul nostru de cuvânt pe lângă Comisie și Consiliu pentru ca Uniunea Europeană să mențină măsurile sale împotriva guvernului birman, pentru că dincolo de cuvinte, pentru că dincolo de cuvinte nu vom avea niciun fel de dovadă de dezbatere democratică. Deci, Vă rugăm să evaluați eficiența măsurilor luate, să faceți tot ce puteți pentru ca populațiile civile. Uh, președintele o întrerupe pe doamna Vergia și are cuvântul acum domnul Tenoc. Mulțumesc, domnule președinte numai număr, numărul de, de câte ori au existat uh, încălcarea ale drepturilor omului în Birmania și de fiecare dată când încercăm să intervenim, trebuie mai întâi să ne uităm la propriul nostru parlament și să vedem de ce anume trebuie să menținem această presiune asupra generalelor. Bineînțeles, Uh, doamna Aung San Suu Kyi, lidera opoziției, reprezintă o personalitate importantă pentru Parlamentul European pentru că a fost la noi în Parlament și ea este o purtătoare de cuvânt. De aceea trebuie să ne exprimăm în favoarea ei plecând din acest Parlament și să cerem o schimbare democratică de durată în Birmania. Trebuie să fim atenți la faptul că această campanie de discriminare și de persecuție organizată de către armată va avea consecințe și acestea vor merge până în Bangladesh. Noi, în calitate de democrați, avem o datorie solemnă și anume să punem capăt acestor uh, abuzuri de, cât, de câte ori acestea intervin peste tot în lume. Mulțumesc. Următorul coleg este Romeva Irueda. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva luni am avut ocazia să merg la frontiera între Thailanda și Birmania și acolo există mii de refugiați care așteaptă posibilitatea să se întoarcă înapoi la casele lor și în unele cazuri chiar așteaptă să mai supraviețuiască încă o zi. Noi am discutat cu anumite grupuri de opoziție, Liga Națională pentru Democrație, deci a cărei lider este, așa cum am spus, doamna Aung San Suu Kyi, care a primit premiul Saharov. De multe ori s-a insistat asupra faptului că trebuie să fim atenți, prudenți și să nu susținem niște alegeri și o reformă constituțională organizată de junta militară, mai ales în condițiile uh, în vigoare astăzi, care încalcă drepturile uh, fundamentale din punct de vedere al libertății de exprimare exprimare, de întrunire. E un adevărat pericol. O astfel de schimbare, o astfel de reformă reprezintă un pericol. E adevărat că au existat totuși câteva îmbunătățiri și e adevărat că anul trecut, în 2009, au fost eliberați câțiva prizonieri, câteva sute, dar mulți dintre ei nu erau cu adevărat uh, prizonieri politici. Peste 2000-2100 de uh, prizonieri încă mai sunt în închisorile din Birmania și în acest context nu putem să considerăm aceste alegeri ca fiind libere, Uh, juste și democratice. De aceea este necesar mai întâi să amintim faptul că e nevoie de un context adecvat pentru a putea organiza alegeri. E nevoie de un dialog care să ne permită să putem avansa, dar să avansăm pe baza eliberării fără condiții a acestor persoane, să obținem garanții cum că aceste persoane refugiate vor avea ocazia să se întoarcă la casele lor. Și aici mă adresez Comisiei. Este foarte îngrijorătoare reducerea de uh, resurse alocate acestor uh, refugiați. Aici e vorba de o situație de urgență, e vorba de sute de mii de persoane care au nevoie de sprijinul nostru și în acest sens ar fi bine deci să nu reducem aceste fonduri alocate. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte are acum, au acum cuvântul oratorii în numele uh, grupurilor politice, domnul Mann. Mulțumesc, domnule președinte. Situația drepturilor omului din Myanmar s-a înrăutățit. Avem copiii care sunt în mod sistematic recrutați și ajung să fie soldați, uh, armata care comite agresiuni sexuale și omoruri și așa mai departe. Și nu putem spune că este o țară care are un adevărat guvern, pentru că este o juntă militară care se găsește la putere. Au anunțat că vor organiza alegeri, dar ce fel de alegeri vor fi acestea? Și apoi să nu uităm uh, sutele de mii de locuitori ai Myanmarului care sunt refugiați la granița dintre țara lor și Thailanda și um, care sunt tratați în mod inuman. Noi vom încerca să ne deplasăm în regiune, vom încerca mai ales să vedem pe acești uh, refugiați. Ei trebuie să poată să se bucure de uh, protecția comunității internaționale pentru a uh, um, putea, aș vedea drepturile respectate, fiind vorba mai ales aici de minoritatea Rohingya. Mulțumesc. Acum domnul uh, Paleschis pentru un minut. Kaip ir kolega Čarzas Tanokas, norėčiau pasakyti, kad šioje salėje, kuri dėje tokių... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așa cum a spus și antivorbitorul meu, um, a, doresc și eu uh, să, am dorit și eu să iau cuvântul în fața Parlamentului, care din păcate este cam gol astăzi, Adesea vorbim despre drepturile omului, iar astăzi discutăm despre drepturile omului în Birmania și cred că nu este prima oară când vă eh, când îmi expun părerile mele. Sper că vocea Uniunii Europene și a Parlamentului European se va face, se va face auzită mai răspicat, pentru că aici este vorba de încălcări ale drepturilor omului foarte grave, iar acum avem la dispoziție tratatul de la Lisabona avem noi funcții, un alt reprezentant, uh, baroneasa Ashton, care se ocupă de aceste chestiuni și de aceste chestiuni. În ceea ce privește Uniunea Europeană, cred că la ora actuală avem uh, o șansă uh, de a îmbunătăți situația popoarelor, cum ar fi cel birmanez și nu numai acolo unde există încălcări ale drepturilor omului. Și noi vom avea rezultate pozitive dacă colaborăm cu state mai mari, cum ar fi India, dintre Uh, mulțumesc, domnul Poreba, un minut. Apele wspólnoty międzynarodowej o przestrzeganie praw... Mulțumesc, domnule președinte. E nevoie de apeluri către comunitatea internațională pentru ca drepturile omului să fie respectate în Birmania. Până în prezent, aceste apeluri au rămas fără rezultat și vedem cum există modul în care se, uh, se desfășoară lucrurile în Birmania. Știm că există tortură, știm că există abuzuri. și știm faptul că uh, doamna Aung San Suu a petrecut foarte mulți ani în închisoare. Iar în această situație se uh, organizează alegeri, dar, doamnelor și domnilor, în această țară nu se respectă, spre exemplu, uh, minoritățile religioase, printre care creștinii. Și știm că există mișcări uh, religioase care nu au absolut niciun drept iar în ciuda apelurilor și protestelor internaționale, știm că există o adevărată deportare. Domnule președinte, trebuie să facem tot ceea ce putem în sânul Parlamentului European pentru a putea uh, să cerem respectarea drepturilor omului. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Corhola. Arvoisa Burman. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește drepturile omului, Birmania este poate una dintre țările cele mai fragilizate din lume. Lista infracțiunilor este infinită și situația nu pare să se îmbunătățească în curând. Această rezoluție este una din nenumărate rezoluții pe care deja le-am adoptat uh, pe subiectul Birmaniei. Subiectul rezoluției de astăzi este să lanseze un nou apel pentru a cere juntei militare să respecte mai mult drepturile omului în propria țară. Și apoi uh, vrem să ne ocupăm de situația refugiaților din Bangladesh și celor de la, de la uh, granița dintre Thailanda și Birmania, în special uh, cei care aparțin etniei Karen. Știți că ei sunt uh, în continuare refulați și că nu beneficiază de asistență. Uh, s-au purtat negocieri cu autoritățile din Thailanda și până la urmă autoritățile thailandeze au acceptat să nu mai trimite înapoi în Birmania pe etnicii Karen. Sperăm că într-adevăr aceeași să țină promisiune. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Tarabela pentru un minut. La comisar, une fois encore la Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, iată, discutăm despre încălcarea drepturilor omului în Birmania și uh, uh, le denunțăm într-o țară în care nu s-au văzut îmbunătățiri în ceea ce privește tratamentul cetățenilor. Uh, o țară unde democrația este foarte necesară. În alte țări s-au înregistrat îmbunătățiri, dar în Birmania încălcările drepturilor omului eh, rămân în continuare. Aung San Suu Kyi este în, continu- eh, Suu Kyi este în continuare arestată la domiciliu, copiii eh, sunt transformați în copii soldați și exemplele curul la nesfârșit, bineînțeles, nu vi le pot da pe toate acum. Ah, aș dori ca următoarele alegeri să se desfășoare liber, ca uh, Uh, partidele de opoziție și toți candidații la președinție să se bucure de drepturi egale și că am dorit ca aceste alegeri să fie, să fie controlate de observatori liberi. Uh, și uh, nu am dori uh, ca dictatura să se autolegitimeze prin uh, urne. Mulțumesc. Doamna Macove are cuvântul. The military junta has ruled the country through Mulțumesc, domnule președinte. Junta militară a condus această țară și a comis foarte multe abuzuri și încălcări ale drepturilor fundamentale. Și trebuie să ascultăm pe cetățeni, cei care cer alegeri libere, directe, parlamentare în 2010, în așa fel încât să existe autoritate aleasă în mod legitim. Știm că 25% din membrii Parlamentului sunt de fapt reprezentanți aleși de către generali și care au fost aleși fără niciun fel de criteriu de legitimitate. În al doilea rând, notez faptul că guvernul militar a semnat Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției în 2005, dar nu a ratificat încă această convenție. Ratificarea ar trebui să fie uh, considerată ca un prim pas dar implementarea este cel mai important în momentul în care vrei să lupți într-adevăr împotriva corupției, pentru că corupția aduce sărăcie și impunitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul doamnei, doamna Geringer Dodenberg. Un minut. Mulțumesc. Birmania a hotărât să organizeze alegeri pentru prima oară în 20 de ani. Pentru mine este un pas înainte, mai ales dacă aceste alegeri vor, se vor desfășura în uh, condiții acceptabile. Și dacă uh, orice cetățean, inclusiv Aung San Suu Kyi, vor putea să fie candidați. Apoi, alegerile trebuie să uh, fie un proces la care să poată să participe și uh, sutele de mii sau chiar milioanele de birmanezi care au fost obligați să-și părăsească țara. Iar armata nu ar trebui să-și rezerve 25% din locurile din Parlament. Pentru că asta uh, ar falsifica de la bun început alegerile. Ele trebuie să se desfășoare cu vot secret și să fie uh, controlate de observatori locali și internaționali. Mm, altfel, noi trebuie să continuăm să aplicăm măsuri restrictive conform punctului 16 din această rezoluție. Mulțumesc! Acum trecem la procedura catch the eye. Domnul Sogor, un minut. A katonai junta 2010 folyamán szabad, demokratikus választás. În 2010, junta militară ne-a promis că vor avea loc alegeri libere acest lucru este important și Uniunea Europeană, precum și comunitatea internațională, trebuie să facă presiuni în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că minoritățile etnice din Birmania au dreptul să participe la aceste alegeri, ceea ce ar pune capăt, ar pune capăt conflictelor etnice atât de frecvente. Avem o minoritate, există o minoritate chineză și China ar putea să dea o mână de ajutor aici. Este foarte important ca chinezii înșiși să Um, să recunoască uigurii și propriilor minorități. Uniunea Europeană trebuie să aplice aceleași principii în toate statele membre ale sale în ceea ce privește respectarea drepturilor, drepturilor um, minorităților. Încă mai avem um, uh, legislație privitoare la folosirea limbii și încă se mai Uh, încă nu se poate, nu, nu se poți vorbi limba maternă în anumite părți ale Uniunii Europene și atâta timp cât aceste fenomene se repetă, Uniunea Europeană nu are credibilitate. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut. Comisar, die von der Militärjunta in Burma verursachte dramatische äh, Mulțumesc, domnule președinte. Evenimentele dramatice provocate de uh, junta militară uh, au consecințe dramatice și motivele sunt motive religioase, motive etnice, există procese politice, se practică tortura și asta față de toți uh, cei care se opun regimului. Acum se cere o nouă Constituție și se, uh, se cere organizarea unor alegeri, dar unor alegeri de fațadă. Cred că acest lucru nu va rezolva absolut nimic și rezoluțiile noastre uh, Uh, poate că nu vor avea influența uh, pe care uh, o scontăm. Ar trebui ca Uniunea Europeană să influențeze Rusia și China în așa fel încât aceste țări să-și poată exercita drepturile și să facă presiune asupra guvernului din Birmania pentru ca situația drepturilor omului să se îmbunătățească. De asemenea, trebuie să implicăm și țările vecine pentru a redresa situația. Mulțumesc!

trebuie mai întâi de toate un proces de consultare cu toate partidele politice altfel fără un proces uh, liber transparent i incluziv democraia din burma rămâne un circ al militarilor. vă acum dau cuvântul comisar reding. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așa cum au subliniat uh, membrii Parlamentului, în Birmania ne confruntăm cu încălcări grave ale drepturilor omului, iar apelurile din partea comunității internaționale nu au avut uh, succes. Nu a fost eliberat, nu au fost eliberați deținuții politici, uh, nici Aung San Suu Kyi. Asistăm la o deteriorare a condițiilor uh, socioeconomice, iar 80% uh, din populație locuiește în zona rurală, iar agricultura și producția de alimente se confruntă cu grave probleme. Uniunea Europeană a dat um, mai multe declarații în care condamna încălcarea drepturilor omului, iar în egală măsură a năsprit san- sancțiunile. Am încercat să facem presiuni asupra Indiei, Chinei, vecinilor uh, Birmaniei pentru a folosi măsuri diplomatice, iar unii o fac. Mai mult, Uniunea Europeană a sprijinit eforturile ONU în acest sens. Măsurile noastre au creat dificultăți juntei militare, dar uh, nu au dus la schimbări de comportament. Acum, guvernul militar a promis alegeri în 2010 un pas uh, către plecarea lor de la putere. Dar noi uh, vom putea judeca aceste alegeri când legislația electorală va fi publicată și vom asista la o organizare corectă a votului. Între timp, noi încercăm să Uh, convingem guvernul actual să se folosească de șansa acestor alegeri pentru a schimba situația în țara lor și pentru a da o nouă pagină în istoria Birmaniei. Vreau să spun limpede că Uniunea Europeană nu dorește să izoleze această țară, iar noi suntem uh, cel mai mare donator de ajutor umanitar uh, pentru Birmania. Cea mai mare parte a ajutorului nostru este pentru zona rurală mai ales pentru zona deltei, care își revine încă de pe urma ciclonului Nargis. Oferim ajutor și taberelor de refugiați de la granița cu Thailanda. Trebuie știut că raportul um, înaltului comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați al ONU explică situația foarte clar, iar noi sprijinim acest document și suntem gata să uh, ajutăm pe um, un alt reprezentant al ONU. Dar nu se pot lua măsuri în ceea ce privește drepturile omului în Birmania, pentru că, de pildă, iată, Uniunea Europeană nu este invitată ca observator al alegerilor, astfel încât trebuie să ne folosim de măsuri indirecte, iar uh, astfel drepturile omului intră, uh, își fac loc în toate programele noastre de asistență pentru a promova valorile noastre, dialogul, uh, protejarea drepturilor omului, trebuie să avem un mesaj foarte clar, iar Parlamentul European a transmis acest mesaj foarte clar, care sunt sigură că va, se va face auzit. Sunt sigură că nu trebuie să ne externalizăm această sarcină. E vorba de reamintirea obligațiilor uh, pe care le are Birmania față de uh, țările vecine. Noi trebuie, noi trebuie să rămânem angajați și trebuie să încercăm să înregistrăm progres în ceea ce este agenda drepturilor omului alături, pe lângă autoritățile birmaneze și vom face în continuare acest lucru. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Uh, șase, cu șase moțiuni de rezoluție încheiem această dezbatere. Uh, votul va avea loc uh, uh acum. Änderungsanträge zu Venezuela